chers collègues il y a à peine deux semaines Dragi colegi, acum două săptămâni, într-o dezbatere în reuniunea plenară, ne-am explicat uh, îngrijorarea, ne-am exprimat îngrijorarea față de situația dramatică din Siria. La câțiva, câteva ore de avion de Strasbourg, sirienii suferă, sunt uh,